So, alle Abstimmlisten sind verteilt. Erstmal gut. Ați primit toate listele de vot. Bună dimineața tuturor! În această dimineață avem un program foarte strâns. Urez bun venit unei uh, echipe de filmare care uh, e aici pentru a filma pentru colega noastră Linda McAvan. Da, un fel de McAvan TV, glumește președintele. Und ich möchte jetzt gleich den... Aș dori să începem primul vot. Și am și o intervenție din partea lui Chris Davis. Chris, ai cuvântul. Domnule președinte, am înțeles că nu sunt traduse amendamentele în diferitele limbi și asta contravine regulamentului de procedură. Am înțeles că există sprijin din partea raportorilor din umbră și sunt argumente în favoarea uh, procedării pe mai departe, dar aș vrea să vă întreb de ce continuăm sau de ce intenționăm să continuăm chiar dacă uh, contrazicem regulamentul de procedură. Mulțumesc. Președintele. Dragă Chris, în momentul în care am discutat despre termenul, despre calendarul acestui uh, raport, am decis să avem amendamentele în engleză, să fie depuse în engleză și la momentul respectiv am întrebat dacă există obiecții la această propunere. Nu a fost cazul la vremea de atunci. Acum uh, Olga Kramer, căruia îi voi da cuvântul, s-a exprimat împotriva acestei proceduri toți colegii însă au spus că sunt de acord să depună amendamentele în engleză, chiar și Holger Kramer, Kramer care și-a depus amendamentele în engleză. Îi mai dau încă o dată cuvântul lui Holger Kramer ca să se justifice și să ne spună de ce nu este de acord cu această procedură, chit că s-a votat la comisia noastră să procedăm astfel pentru a nu mai avea problemă cu termenul pentru traducere și să putem să urgentăm procedura. Holger, ai cuvântul. Mulțumesc, Matias. Nu o să trenez inutil, vreau doar să spun că în ceea ce privește regulamentul de procedură, acesta este documentul care reprezintă baza organizării muncii noastre la Parlamentul European. Eu nu cred că putem pur și simplu să apăsăm pe un buton și să activăm sau să dezactivăm regulamentul de procedură pentru că uite în acest caz avem uh, o procedură de o procedură colegislativă extrem de dificilă și trebuie să parcurgem textul cum ne cade nouă mai bine. Cred că este util ca toată lumea să poată să parcurgă textul în limba maternă. Nu am fost de față în momentul în care Comisia a decis ca amendamentele să fie depuse în engleză, dar uh, vreau ca pe viitor să nu se mai întâmple asta. Nu cred că noi avem dreptul să spunem că dezactivăm regulamentul de procedură, pur și simplu. Uh, dacă facilitățile de traducere sunt prea reduse, atunci poate ar trebui să ne gândim cum anume am putea să facem ca rapoartele nelegislative să fie cele care nu beneficiază de traducere. Nu se poate să dezactivăm regulamentul de procedură după bunul plac spunând că um, în iunie trebuie să votăm acest act legislativ extrem de important și că trebuie să ne grăbim contravine principiului democratic care stă la baza organizării acestui parlament și eu nu cred că atunci când avem de a face cu un act normativ atât de complicat putem să procedăm astfel. Dragă Holger Kramer, spune președintele, noi nu am dezactivat regulamentul de procedură. Regulamentul de procedură spune la articolul 156 cu 6 că Parlamentul European, comisia competentă în fond, în special, poate să decidă să facă mici excepții de la reguli. Și vreau să spun că noi am respectat litera regulamentului de procedură. Au fost depuse amendamentele în engleză, așa cum s-a convenit la comisie. Dar vreau să votăm încă o dată, ca să nu existe niciun fel de neclaritate. Să fim siguri că toată lumea este de acord. Să continuăm cu procedura sau să o oprim acum. Raportorii din umbră, dacă doresc să spună ceva, bine, atunci votăm. Raportorii din umbră sunt uh, de acord, așa rămâne, s-a decis, nu mai discutăm și putem să trecem direct mai departe la vot. Und zwar Tagesordnungspunkt 11, Avem uh, punctul 11 de pe ordinea de zi, um, amendarea regulamentului despre farmacovigilență. Amendamentul 2 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 5. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 6 a fost retras, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, raportul astfel amendat, avem vot electronic, vă rog. S-a închis votul. Felicitări, se adoptă. Al doilea vot electronic s-a deschis acum pentru rezoluție. A votat toată lumea. S-a închis votul. 50 pentru nimeni împotrivă, nicio abținere. Felicitări! Și acum avem directiva 7. Ă, directiva, mă scuzați, amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 2 pentru, Împotrivă? Abțineri. Se adoptă 8. Pentru împotrivă? Facem o verificare electronică pentru amendamentul 8. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 pentru, 13 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge, se scuză președintele. Ba nu, se corectează din nou, se adoptă. Eram în continuare la 9, la amendamentul domnului Kramer. Trecem mai departe. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm proiectul de raport, astfel amendat, vot electronic, întotdeauna. A votat toată lumea. S-a închis votul. 49 pentru și nimeni împotrivă, nimeni nu s-a abținut. Și acum uh, proiectul de rezoluție, vot electronic din nou, a votat toată lumea, s-a închis votul, 50 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări Lindei McEvan. Und natürlich wird der Bericht auch komplett și sigur raportul va fi tradus în întregime în toate limbile oficiale. Kommen wir zum Bericht. Trecem mai departe raportul Chris Davis politica comună în domeniul pescuitului. Chris Davis dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, am avut cam 550 de amendamente la acest aviz și sunt foarte recunoscător raportorilor din umbră care m-au, ajutat să reduc acest număr de amendamente la unul mai rezonabil. Uh, Grupurile politice au contribuit la amendamentele de compromis și le mulțumesc și pentru listele de vot. Au fost foarte puține amendamente cu care nu am putut fi de acord, cel puțin pe fond, de aceea am recomandat să votăm împotriva acestora. Și principalul motiv este că sunt amendamente care repetă unele lucruri sau dublează altele, mai ales la domnul Ferreira în legătură cu sfera de aplicare a politicii de pescuit. Sunt uh, convins că rezultatul va fi să se susțină propunerea comisiei, să fie suplimentată și să fie convins cei de la comisie să susțină și pe viitor o politică durabilă de pescuit. Doresc să rog membrii să uh, voteze fiecare cum s-a stabilit la grupurile politice și uh, să fim uniți la votul crucial de la, politica, de la Comisia de Pescuit din iunie și la plenară în septembrie. Mulțumesc. Avem foarte mult de lucru și tocmai ne-a spus raportorul câte amendamente avem. Avem 38 de amendamente consolidate și de compromis. Și atunci haideți să începem cu amendamentul consolidat 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 2 pentru, împotrivă, abțineri,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 pentru împotrivă se adoptă, 13 pentru împotrivă se adoptă, pentru împotrivă se adoptă, 14 pentru împotrivă se adoptă, 15 pentru împotrivă se adoptă, 16 pentru împotrivă se adoptă, 17 pentru împotrivă se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 23. Pentru împotrivă, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 34 împotrivă, Abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Äh, Chris Davis, die Abänderungsanträge lagen nur in englischer Sprache. Amendamentele au fost doar în engleză. Nu există niciun fel de comentariu, nu-i așa? Bine, glumește președinte. Atunci putem să continuăm. Well, uh, I... Raportorul. Profit de această ocazie pentru a mulțumi secretariatului pentru tot ceea ce au făcut și pentru că am ajuns totuși atât de departe. Bun. Următorul amendament este 149 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Și acum trecem la 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167, Julie Gerling pentru, împotrivă, Încă o dată, 167, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul amendament pe care îl votăm este 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar care e rezultatul. Votăm electronic. 186. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 21 voturi pentru, 34 împotrivă, nicio abținere se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 al raportului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 197 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 199 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar, vă rog să verificăm electronic. 199 vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 14 împotrivă, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Ba nu, facem o verificare pentru 201. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 28 pentru, 27 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 202 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 208. Pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 213 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, vă rog, 223 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar. Votăm electronic 225. A votat toată lumea. S-a închis votul. 26 pentru, 28 împotrivă și se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 228 retras, 229 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 231 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bine, atunci verificăm 231 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 26 pentru, 28 împotrivă și se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abține, Verificăm electronic 235, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 31 pentru, 19 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Nu era foarte clar, deci de sus. 236 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem mai departe la următoarea pagină. Votăm 254. 254. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 256. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 257. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 258. Pentru. Împotrivă. Încă o dată vă rog să ridicați Mâna. 258. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Da. Se adoptă. 272. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 273. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 275. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 281. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 292. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 al raportului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 300. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Prea repede, încă o dată, votăm amendamentul 300. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Wir können dann wieder springen. Putem acum să trecem mai departe la 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi 323 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 335 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, 335 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Votăm electronic la 335. Man abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. 31 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 300 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 este retras, 340 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 343 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 343. Verificăm electronic, am deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 24 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 344 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 348 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. 348, verificăm electronic. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 26 pentru, 28 împotrivă, nicio abținere, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 349 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 350 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 350. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 27 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 47 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 351 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 352 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 363 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 371 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 380 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 387 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 388 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 389 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 390 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 391 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 392 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 393 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 394 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 395 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 398 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 399 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 400 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Verificăm 400 electronic. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 22 pentru, 34 împotrivă, se respinge. 401 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 402 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 403 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 404 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 404. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 26 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 405 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 407 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 407, electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 26 pentru, 29 împotrivă, se respinge. Mergem mai departe la 420. 420 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 422 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar. La 422 verificăm electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 25 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 423 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 424 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 425 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să sărim mai departe la 68 al raportorului pentru împotrivă abțineri se adoptă 436 pentru împotrivă abțineri se respinge 437 pentru împotrivă abțineri se respinge 438 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 439 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 440 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 441 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 442 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 443 pentru, împotriva abțineri se respinge, 444 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 447 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 446 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 445 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Patruzeci cincizeci pentru, 450. Încă o dată vă rog, 450 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 451 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 453 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 455 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 456 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. și 457 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 458 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 459 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 460, 464 le putem vota în bloc. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 461 pentru împotriva abțineri se adoptă. 462 pentru împotriva abțineri se adoptă. 465 pentru împotrivă abțineri se respinge. 467 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 469 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 470 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 471 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă. 477 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Șaptezeci opt pentru, împotrivă, încă o dată 478 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 479. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 480. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să sărim la 492. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 496 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 495 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 506 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 508 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, haideți să votăm la 508 electronic. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 25 pentru, 31 împotriva, se respinge. 507 pentru. Împotriva abțineri, Haideți să verificăm electronic 507. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, 22 pentru, 35 împotrivă, se respinge. 521 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 523 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 al raportorului pentru, Împotriva abțineri se adoptă 102 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 103 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 531 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 105 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 535 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 536 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 537 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 538 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 539 pentru, Împotriva abțineri. Haideți să verificăm electronic. Verificăm 539 electronic. Abgestimmt. Toată lumea a votat. S-a închis votul, 22 pentru, 34 împotrivă, se respinge. 540 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 541 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 542 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la referiri și la considerente, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 109 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 111 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 114 pentru. Împotriva. Abțineri, verificăm electronic, 114, verificăm electronic, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 26 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 121 pentru. E caduc. Osta 21 trebuie să îl votăm pentru că nu am înțeles eu bine, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 124 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 127 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm la 128. Electronic s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 129 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm 129, tot electronic. 129. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 35 pentru, 21 împotrivă, e clar că se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 132 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 133 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 137 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 139 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 140 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la uh, votul final electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 50 pentru, nicio abținere, 8 voturi împotrivă, ba nu, 8 abțineri, felicitări lui Chris Davis pentru acest aviz. Foarte, foarte bine. Chris, thank you for the management, both. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Da, a fost multă muncă, foarte dificil. Mulțumesc uh, secretariatului pentru ajutor, pentru amendamentele consolidate. S-a lucrat foarte bine, mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. So, jetzt geht's weiter. Dragi colegi, continuăm. Continuăm cu infrastructura în domeniul energiei. Avem uh, raportul lui Pavel Poc. Toată lumea e pregătită. Începem cu amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se dorește o verificare electronică. Foarte bine, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Sind dafür, 36 dagegen, bei einer Enthaltung ist somit 36 împotrivă, 18 pentru, e clar, se respinge. Votăm 34. S-a deschis votul. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Bine, dacă se dorește o verificare electronică, așa va fi. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 53 pentru, 5 împotrivă, nici o abținere. So, dann stimmen wir ab über 35. 35, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm electronic, vă rog. 38. S-a deschis votul. Ab Abstimmung ist geschlossen. închis votul. 20 pentru, 35 împotrivă, o abținere, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, da, sunt ceva abțineri. Bine, trebuie să verificăm și de această dată electronic, fiindcă de aici de sus nu se vede foarte bine. 39, vă rog. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Se respinge. Nu, verificăm electronic la 41. Am alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 21 pentru, 36 împotrivă, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă,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 Abțineri. Se adoptă. 5-2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5-3. 5-3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5-4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5-5.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 Împotrivă. Abține. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Și aici avem și un uh, vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64. Pentru. Împotrivă. Abține. Verificăm electronic. Ersichtlich. 64 electronic. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. 31. S-a închis votul, 31 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Se respinge. 70. verifică mai bine electronic. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. 34 dafür. S-a închis votul. 34 pentru, 24 împotrivă și se adoptă. 71 dafür. 71 pentru. Împotrivă.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 27. pentru, 30 împotrivă, respins. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82 pentru. Uh, voturi părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, atunci verificăm electronica a doua parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar rezultatul. Verificăm electronic la 90. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 pentru, 33 împotrivă, se respinge. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, verificăm electronic atunci. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen.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 100 a fost retras. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 a fost retras. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 107. Pentru. Da, vreți să verificăm 106. Foarte bine. Am alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 51 pentru, 5 împotrivă. <laughs> Dann kommen wir zu 107. S-a adoptat, e clar. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 115, nu e foarte clar. Am alat A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 27 împotrivă, s-a adoptat. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 120. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 34 împotrivă, s-a respins. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123 e caduc, 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, 100, 127 se corectează președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru,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 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 140. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141. Două părți. Pen, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Sau verificăm electronic. 142. Verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 30 împotrivă. Se respinge. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerente. Șapte. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. opt, Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. nouă, Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. zece, Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Pentru.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 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, abțineri, împotrivă, mă scuzați, abțineri, nu e foarte clar, verificăm la 23. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 28 pentru, 30 împotrivă, se respinge la limită. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. 24, vă rog. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 35 împotrivă și se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se dorește la 26 o verificare electronică și verificăm acum. A votat toată lumea, s-a închis votul. 32 pentru, 28 împotrivă și se adoptă. Vot final. Votăm proiectul de aviz. S-a deschis votul electronic, desigur. Am alle abgestimmt? Oh, Gott. Abstimmung ist. S-a închis votul. 51 pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări, Pavel Poc, pentru acest aviz. Next one. We have two amendments that were withdrawn at the last moment, so if you can use it. So, dann kommen wir zum Tagesordnung. Trecem acum la punctul 15, organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură. Cei care nu doresc să participe și vor mai degrabă să pălăvrăgească afară, sunt rugați să iasă din sală. Iar cei care vor să voteze, sunt rugați să fie atenți pentru că începem. Mai am un anunț. 39 și 105, nu, 93 și 105 au fost retrase în ultima clipă, deci nu le mai votăm. Începem cu 54 pentru... Mm împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, haideți să verificăm la 6. Am alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Toată lumea a votat, a închis votul 25 pentru 34 împotrivă. Se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, vă rog încă o dată, 57 pentru, împotrivă. Verificăm electronic 57. Toată lumea a votat, s-a închis votul, 35 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Trecem la 58 pentru, împotrivă, împotrivă. Pentru 58, vă rog să ridicați mâna. A, iată că se poate. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 59 cu un amendament oral de la colegul Pirilo pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 61 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 67 pentru. împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 15 pentru, se respinge. 16 și 68 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 71 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 22 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă 23 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 24 pentru. Împotrivă, abțineri. Nu e clar, verificăm 24. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 23 pentru, 32 împotrivă, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 81. Verificăm electronic. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 25 pentru, 33 împotrivă, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Votăm 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 87 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 88 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 33 pentru. 32, spune președintele. Am votat 32. Acum votăm 33. Pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 90 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 35 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, verificăm 91. Am alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 36 pentru, 21 împotrivă și astfel se adoptă. 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 93 a fost retras, trecem la 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 98 și 99 le putem vota împreună pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Votăm 98 și 99. Electronic s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Abstimmung ist... S-a închis votul 23 pentru 25 împotrivă. Se respinge. 100 și 102 tot împreună pentru Împotrivă. Abțineri nu e clar, le verificăm și pe ele, 100 și 102. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 30 pentru, 26 împotrivă. De data aceasta se adoptă. 103 și 104 împreună pentru Împotrivă. Abțineri. Se resping. 105 a fost retras. 106 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm electronic. Haben alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Deci 109 se adoptă, 107 și 108 nu mai sunt votate. 41 acum pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge, 111 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă, 42 pentru. Împotriva abțineri se respinge, 43 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă, 112 pentru. sich?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 Se respinge. 113 pentru. 112, haideți să verificăm. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. 51 dafür, 41 51 pentru, 4 împotrivă. Stimați colegi, eu vă rog frumos să ridicați mâna ca să se vadă mai bine. 113 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri nu e clar și votăm electronic. S-a deschis votul. Am alat. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 32 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 115 pentru, Împotrivă abțineri se respinge. 44 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 116, 117 împreună. Sunt identice pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 118 e retras. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm 46 cu mare plăcere. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 31 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 48 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm la 4. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 24 pentru, 33 împotrivă, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri. E strâns. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 36 pentru, 21 împotrivă, și astfel se adoptă. 5 a fost retras, 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm acum votul final. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? Toată lumea a votat. S-a închis votul. 53 pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri. Felicitări lui Joao Ferreira pentru raport. Felicitări! So, Următorul vot este votul pe transportul de animale. über die Stellungnahme. Avem un aviz uh, pentru cei de la Agri. Uh, avem un raport din proprie inițiativă și vreau să vă spun că în ultimul minut, în ultimul moment, președintele se întrerupe. Hmm? Ok. Der consolidierte Amendamentul consolidat 1 se transformă într-un amendament de compromis. Vom vota cine este pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Vot. Votul pe compromisul numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 1. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar și facem o verificare electronică pentru 9. S-a deschis votul. Au votat toți? 9. S-a închis votul. 29 pentru, 25 împotrivă, o abținere se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 11. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă la limită, aș spune. Verificăm totuși 13. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, cl- um, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 21 e caduc, 29 la fel, 23B, 28... Trecem mai departe. Am trecut prea repede? Da, mai trebuie să votăm 23B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 22 se votează acum pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Votăm la 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, se respinge, mă scuzați, 20, 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 36 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru. Esther de Lange dorește să intervină. Domnule președinte, Tocmai am adoptat patru aliniate noi care spun același lucru. E vorba de navigația prin satelit, GPS și informații în timp real. Ar fi frumos dacă secretariatul ar putea să um, pună totul într-un singur aliniat, să nu votăm separat. Eu aș fi extrem de recunoscătoare dacă s-ar întâmpla asta. Mulțumesc.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 un vot împotrivă, două abțineri. S-a votat avizul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportoarei, mulțumesc sincer pentru concentrare. Astăzi celebrăm sfârșitul războiului și astăzi când văd uh, cât de pașnic uh, cooperăm unii cu alții, uităm de unde am pornit. Avem acum 27 de națiuni care conviețuiesc în aceeași casă, în aceeași instituție, reprezentăm 500 de milioane de oameni, este un lucru extraordinar, o sărbătoare foarte importantă care ar, ar trebui să-i aducem un omagiu. Thank you. Dann geht's. Trecem mai departe și avem uh, raportul domnului Pirio. Vă amintiți, ieri am trecut peste acesta. Continuăm cu punctul 6 de ieri, de pe ordinea de zi, dispoziții specifice aplicabile Fondului European de Dezvoltare Regională și obiectivului... Președintele se întrerupe. M-am pripit. Domnul Pirilio e după doamna Grostet. Mai întâi, doamna Grostet cu programul uh, Sănătate pentru creștere economică. E vorba de al treilea program multianual de acțiune uh, în Uniunea Europeană în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020. Doamna Grostet uh, va avea imediat cuvântul. Îi rog pe cei care au alte conversații de purtat să le poarte în afara acestei încăperi sau să facă liniște și să o asculte pe doamna Grostet. are cuvântul numai și numai doamna Grostet în cele ce urmează. Vă rog foarte mult, dacă aveți conversații de purtat, să le purtați afară, ca să putem să o ascultăm pe doamna Grostet, fiindcă are un raport foarte important. Îi dăm cuvântul. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă reamintesc pe scurt care este contextul acestui raport. Comisia Europeană ne-a prezentat pe 9 noiembrie 2011 un proiect de regulament care stabilește al treilea program de sănătate pentru perioada 2014-2020. Program intitulat Sănătate pentru creștere economică. Uh, fondul alocat este de 446 de milioane de euro, ceea ce înseamnă 10 milioane de euro pe an. Obiectivul acestui program este de a se concentra pe domeniile principale în care acțiunea Uniunii Europene poate aduce o adevărată valoare adăugată în sectorul sănătății. Astfel se înscrie în strategia UE 2020 și vizează încurajarea inovației în îngrijirile de sănătate, precum și asigurarea viabilității societății, îmbunătățind în același timp um, starea de sănătate a cetățenilor. În comparație cu perioada precedentă, 2007-2013, avem o creștere de 5,7%, iar uh, fondul total alocat uh, în final va uh, depinde de negocierile privind um, cadrul financiar multianual. Comisarul Dali s-a luptat foarte mult pentru ca acest program să continue să existe în ciuda reducerilor bugetare, de aceea accentul, de aceea s-a pus accentul pe uh, creștere și pe inovație, tocmai pentru a arăta că într-o astfel de perioadă de criză, sănătatea nu este sinonimă doar cu deficitul. Fiecare euro investit în acest domeniu constituie economii pe termen lung pentru bugetele naționale. Numai o populație care are o stare bună de sănătate poate să-și realizeze pe deplin potențialul economic. Cine va fi implicat în acest program? Autoritățile naționale din domeniul sănătății, organismele publice și private, organizațiile internaționale, ONG-urile care intervin în sectorul sănătății. Este important să reamintim că nu avem de-a face cu un program finanțat prin fonduri structurale și nici cu un program de cercetare. Acest program este organizat în jurul a patru obiective prioritare. În primul rând, contribuția la crearea unor sisteme de sănătate inovatoare și viabile. În al doilea rând, îmbunătățirea accesului la uh, servicii de sănătate de mai bună calitate și mai sigure pentru toți cetățenii Uniunii. În al treilea rând, favorizarea unei stări bună de sănătate și prevenirea bolilor și, în al patrulea rând, protecția, sănă, uh, protecția cetățenilor împotriva amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății. Voi începe prin a discuta despre titlul acestui raport, pentru că uh, Uh, din punctul meu de vedere, sănătate pentru creștere economică sună puțin uh, ciudat și ar trebui să îl reformulăm sănătate și creștere economică, pentru că cred că sănătatea nu trebuie să fie asociată numai cu o um, logică de creștere economică. Uh, Uh, atât în franceză cât și în engleză, titlul um, oferă o viziune prea restrictivă asupra acestui program. Uh, am avut deja ocazia să vorbesc despre acest lucru și mi-aduc aminte că fostul nostru președinte Jolainen îi spusese comisarului Dali care este părerea noastră în acest sens și știu că comisarul Dali nu este neapărat favorabil propunerii mele. Totuși, eu continui să o susțin și sigur că aștept și părerea dumneavoastră. În același timp, trebuie să recunoaștem că sănătatea constituie o pârghie pentru creșterea economică, un uh, instrument de creare de locuri de muncă. Așadar, este adevărat că sănătatea este uh, un um, stâlp pentru economia europeană din punct de vedere al obiectivelor acestui program, este foarte important să se evite orice suprapunere pentru o utilizare mai bună a resurselor financiare, pentru că știm foarte bine că acestea sunt limitate. Ca urmare, va trebui să fim atenți să nu formulăm un simplu, o simplă listă de măsuri, pentru că astfel uh, se va uh, obține o fragmentare a resurselor disponibile, ceea ce va dăuna eficacității programului. Programul de față nu trebuie să facă o listă exhaustivă a patologiilor, a bolilor. Este un uh, o capcană importantă pe care trebuie să o evităm. Ca urmare, îi încurajez pe colegi să nu uh, depună, să nu se grăbească să depună amendamente în favoarea anumitor boli, în favoarea anumitor patologii, chiar dacă li se par importante, pentru că în raportul de față acest lucru nu ar avea niciun sens. Acum, alocarea bugetară. Alocarea bugetară între cele patru obiective și anume întărirea inovației, îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de bună calitate, favorizarea prevenirii bolilor și protecția cetățenilor împotriva amenințărilor de sănătate transfrontaliere, e bine, nici această repartizare între cele patru obiective nu trebuie să fie una uh, fixă. Se propune ca uh, fondurile repartizate să fie predefinite uh, ei bine, din punctul meu de vedere, acest lucru ar limita um, acoperirea anumitor proiecte. În anumiți ani, în anumite momente, ne putem confrunta cu situații care uh, să ne arate că este bine să dispunem de mai multă flexibilitate pentru a putea redirija fondurile către prioritățile uh, din acel moment. Ca urmare, nu trebuie să existe o ierarhie între cele patru obiective ale programului. De exemplu, în cazul unei amenințări uh, transfrontaliere la adresa sănătății, ar fi bine să putem să dispunem de niște fonduri adecvate. Ca urmare, ar fi contraproductiv să facem o ierarhizare a celor patru obiective. În ceea ce privește inovația, am dorit să reamintesc rolul jucat de sectorul sănătății. uităm uh, deseori că există tot atâtea tehnologii într-un medicament împotriva cancerului cât și într-un uh, Airbus. Uh, ca urmare, procesul de producție industrială a unui medicament este, una, este o adevărată provocare din punct de vedere al ingineriei și al tehnologiei. Deci industria uh, joacă un rol foarte important. În ceea ce privește prevenirea, factorii de risc trebuie să fie identificați mai bine pentru formularea unor strategii mai eficiente. Principalii factori de risc, inclusiv uh, comportamentele alimentare dăunătoare, poluare sau uh, sedentarismul trebuie să fie luate în considerare pentru o prevenire um, adecvată a bolilor cronice, ca de exemplu obezitatea și excesul uh, și greutatea uh, excesivă prezentă în rândul tinerilor ar putea avea un impact foarte clar asupra prevalenței bolilor cardiace la vârsta adultă. Programul de față ar trebui să integreze mai bine îmbătrânirea populației și bolile legate de vârstă. Avem de-a face cu o problematică transversală care se încadrează și în obiectivul 1, uh, sisteme de sănătate inovatoare și viabile, și în obiectivul 2, îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate mai bune și mai sigure, și obiectivul 3, prevenirea bolilor și favorizarea unei stări bune de sănătate încurajarea uh, capacității individului de a rămâne activ uh, și sănătos ar însemna o mizare pe impactul uh, productiv asupra competitivității. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației în vârstă va conduce de asemenea la ușurarea cheltuielilor medicale și sociale ale societății. Și Ultimul obiectiv al programului se referă la protejarea cetățenilor împotriva amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății. Pentru a lupta împotriva acestor riscuri, vaccinurile sunt uh, un instrument foarte eficient. Dacă vaccinările au permis o îmbunătățire considerabilă a situației sanitare a populației europene, totuși există mai multe amenințări aici mobilitatea din ce în ce mai ridicată a populației, existența din ce în ce mai mare a unor grupuri care nu sunt vaccinate din cauza unui acces limitat la serviciile de sănătate și o scădere continuă a, acceptării vaccină, campaniilor de vaccinare în rândul populației. Ca urmare, trebuie să avem niște programe mai uh, ferme, strategii comune de vaccinare pentru a asigura o acoperire um, optimă. Vom reuși să reducem mortalitatea cauzată de astfel de boli numai prin eforturi comune, concentrate și prin implementarea unor măsuri eficiente de prevenire. În concluzie, cred că mai sunt progrese de făcut în ceea ce privește evaluarea diferitelor obiective ale acestui program. Tocmai de aceea propun să fie luate în considerare rezultatele care sunt înregistrate de sistemele de sănătate din statele membre prin intermediul unor indicatori relevanți, de exemplu costul în raport cu produsul uh, național brut, rezultatele în termen de îmbunătățire a speranței de viață și de îmbunătățire a stării de sănătate. Iată ce am vrut să prezint astăzi colegilor mei. Uh, aștept cu nerăbdare mm, Uh, părerile dumneavoastră. 16 mai este data limită de depunere a amendamentelor, iar votul va avea loc în comisia noastră în 20 iunie. Stimate domnule președinte, rămân acum în ascultarea colegilor mei. Mulțumim foarte mult, doamnă Grostet. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră. Patru minute fiecare raportor din umbră, altminteri nu mai reușim să ne încadrăm nici cum în timp. Glenis, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Grostet pentru raportul său. Mă bucur să văd că ne putem pune de acord asupra multor aspecte din acest raport. Salut propunerea Comisiei și sunt ușurată să văd că va exista un program de sănătate publică pentru viitor. Totuși, sunt preocupată că unele priorități nu sunt înțelese bine. Așa cum a spus doamna Grostet, nu trebuie să vorbim despre sănătate pentru creștere economică, ci de creștere pentru sănătate. Cred că așa e mai bine multe, mulți cetățeni care se conf, confruntă cu uh, această criză economică suferă nu numai din punct de vedere financiar. În Grecia avem o creștere cu 40% a ratei de uh, sinucideri uh, anul trecut. Uh, în țara mea, de asemenea, această rată crește. Avem nevoie de programe de sănătate publică puternice, prin care Uniunea Europeană să sprijine statele membre. Campaniile de depistare precoce a cancerului a salvat viața multor femei și astfel continuarea unor astfel de campanii de prevenire sunt este vitală. Este foarte important să continuăm pe aceeași linie și mă bucur să văd că Comisia este de acord. Dar nu trebuie să uh, uităm de lansarea de noi inițiative. Uh, Comisia pare foarte axată pe programele de combatere a HIV-SIDA. Uh, ele trebuie să continuă, continue. Sunt de acord cu abordarea uh, doamnei Grostet, care spune că nu ar trebui să abordăm în mod specific diferitele boli. Nu trebuie să facem o listă de uh, boli care dorim uh, să fie menționate aici, însă nu trebuie să uităm că accentul trebuie să cadă pe prevenire. Multe boli pot fi evitate dacă există politicile potrivite. În epoca de astăzi, măsurile de prevenire pot de asemenea să conducă la o reducere a costurilor uh, serviciilor de sănătate și serviciilor sociale. Trebuie să ne uităm și la nutriție ca un factor esențial de reducere a obezității și a, și a afecțiunilor uh, asociate. De asemenea, trebuie să luăm în în considerare toate, în considerare toate aspectele legate de politica privind uh, combaterea fumot, fumatului, de asemenea tot ce este legat de creșterea tutunului, uh, inovația, noile tehnologii care sunt aplicate în uh, industria medicamentelor, toate acestea sunt pozitive pentru Uniunea Europeană, dar toate acestea trebuie să fie în serviciul uh, oamenilor, oameni mai sănătoși care pot crea o societate mai durabilă. Cred că acest uh, proiect se va bucura de succes pentru că abordarea noastră este una comună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Gladys, ai reușit să respect cele trei minute chiar. Acum, doamna Parvanova, patru minute. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru acest uh, raport și pentru colaborarea pe care am avut-o cu doamna Grostet în elaborarea acestui document. Salutăm uh, documentul Comisiei și importanța sa crucială într-un moment de criză pentru Uniunea Europeană. Salutăm prioritățile și obiectivele de sănătate publică prezentate și susținute și de raportoare. Este esențial, așa cum spune și Comisia, ca acest program să se uh, axeze pe intervențiile de sănătate publică, pe valoarea adăugată la nivel european, pe inițiativele legislative legislative care privesc sănătatea cetățenilor. Cred că Parlamentul European trebuie să păstreze această abordare și să nu transforme acest program într-o listă de boli și de solicitări, așa cum a spus și doamna raportoare. Grupul nostru va susțin abordarea comisiei și a raportoarei și acum uh, voi sublinia câteva puncte care pot fi dezvoltate suplimentar. Uh, um, titlul Sănătate pentru creștere sau Sănătate și creștere. Ei bine, titlul așa cum este el în anumite limbi uh, nu are prea mult sens și trebuie să ne gândim la cum putem dezvolta industria de sănătate pentru crearea unei creșteri economice sau cum putem reformula acest uh, titlu pentru a transmite un semnal mai clar cetățenilor. Factorii de risc. Cred că este crucial să avem o abordare cât mai relevantă și mai clară cu privire la acești factori. Este esențial să armonizăm și celelalte domenii politică, de politică și acțiuni ale Uniunii Europene legate de sănătatea publică. Inovația unul din obiectivele acestui program este de a crea niște sisteme de sănătate inovatoare și durabile. Trebuie să punem accentul pe inovație, dar fără a ne rezuma la partea tehnologică și industrială, trebuie să uh, promovăm inovația în intervențiile de sănătate, în strategiile de prevenire și în managementul serviciilor de sănătate pentru că ne așteaptă o nouă eră pentru acest sector eligibilitatea și evaluarea. Grupul nostru va fi foarte atent la tot ce înseamnă eligibilitatea pentru finanțare și la uh, difuzarea rezultatelor uh, acestui program. Acum și integrarea dimensiunii de gen este importantă și eu susțin uh, uh amendamentele care au fost adoptate de Comisia FEM, amendamente pe care le-am elaborat. Se subliniază astfel nevoia de a recunoaște dinamica de gen uh, din acest domeniu și din strategiile de sănătate. Mulțumesc! Vă rog să-i ascultați pe raportorii din umbră și dacă aveți de purtat alte discuții, să le purtați pe hol. Cu permisiunea noastră putem continua. Foarte bine. Michel Rivazi are cuvântul 4 minute. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un program foarte interesant dacă dorim să promovăm sănătatea. Însă, în ceea ce privește titlul, sunt de acord cu doamna Grostet. Este inacceptabil în forma actuală. Nu putem să scriem sănătate pentru creștere. Trebuie să modificăm titlul. În ceea ce privește formularea în legătură cu cel de-al treilea program multianual de acțiune al Uniunii în domeniul sănătății, fie primește un titlu de marketing, atunci eu aș prefera sănătate și prosperitate, pentru că prosperitate poate însemna altceva într-un sens mai larg, dar în niciun caz sănătate pentru creștere. Eu aș dori să se definească mai clar criteriile de atribuire uh, pentru beneficiari, pentru că eu nu aș dori să se dea bani unor persoane care sunt uh, subiectivi și care sunt uh, reprezentanții ai laboratoarelor farmaceutice. Trebuie să avem niște criterii de independență, pentru că sigur că obiectivitatea perfectă nu este posibilă, însă acest lucru trebuie mai bine definit. În legătură cu obiectivele specifice, cred că există o bucată foarte mare referitoare la prevenire. Și trebuie să se adauge și legătura dintre mediu și sănătate. Este șansa să spunem uh, tot ce avem de spus în legătura cu bolile cronice și emergente. Fie că e obezitate, fie că e vorba de epidemiile de cancer, care au un caracter foarte specific în Europa dacă dorim o adevărată politică uh, de prevenire, trebuie să ne uităm și la ultimele scandale, scandaluri legate de uh, factorii perturbatori endocrinologici, fie că e vorba de ftalat sau de bisfenol. E, cunoașteți uh, că se ajunge la cazuri de copii mutanți, de copii obezi, trebuie să avem o politică diferită de cea americană și cu adevărat să avem o politică de sănătate și de mediu. Un lucru care lipsește, după părerea mea, în text și e important, trebuie să se stimuleze metodele alternative care să completeze îngrijirile de sănătate. Se vorbește întotdeauna de îngrijirile de sănătate, în spitale și așa mai departe, dar sunt și alte uh, soluții și ar trebui să fie favorizate prin acest program. În același timp, în legătură cu sistemul de sănătate durabil, Dacă inovația e bazată doar pe brevete, avem o problemă. Pentru că brevetele costă foarte mult în general și nu sunt neapărat necesare. Ar trebui să se evalueze și niște abordări alternative. În cele din urmă, în legătură cu indicatorii, mi se pare foarte interesant uh, faptul că există indicatori pentru că astfel se ajunge la un proces de evaluare. Însă cred că este nevoie de criterii cantitative, dar și calitative, ca să vedem dacă ne-am atins obiectivele. Uh, vă spuneam despre prosperitate când am luat cuvântul. De fapt, ce înseamnă prosperitatea? Dacă ne referim la cantitate, e vorba de cantitatea de medicamente, de numărul de vaccinuri vândute, uh, de echipamentele din spitale, însă poate fi vorba și de bunăstare, de faptul că oamenii sănătoși se simt mai bine și putem reveni și la ă, definiția OMS. În cele din urmă, eu nu cred într-o vaccinare în masă a populației, nici măcar pentru ă, persoanele care circulă transfrontalier. Am văzut la H1N1, sunt efecte secundare și nu trebuie niciodată să considerăm că există un produs miracol. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Oreste Rossi, raportor din umbră. Grazie, președinte. Ringrazio la relatrice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei raportor, pentru munca sa excelentă. Acest raport e foarte important și va uh, îi va ajuta va necesita, mă scuzați, uh, uh, resurse financiare modeste. Știți că cifrele nu sunt foarte mari, însă programul e totuși foarte important și această acțiune se referă la un sector foarte delicat, ceea ce ne interesează pe toți, pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui cu toții să beneficiem de îngrijiri de sănătate. Stimată doamnă raportor, cred că trebuie să ținem cont de posibilitatea ca bolnavii să beneficieze de egalitatea de șanse. Trebuie într-adevăr să punem accentul pe o îmbătrânire de calitate, sănătoasă și în același timp să garantăm acestor persoane același acces la sănătate. Mă refer la persoanele cu boli cronice, mă refer la persoanele defavorizate, uh, Uh, trebuie ca medicii să fie stimulați să se instaleze și în zonele rurale, apoi tinerii au dificultăți în a avea acces la îngrijirile de sănătate din cauza unor probleme de mobilitate. Apoi, bolile rare sunt uh, boli în domeniul cărora nu se cercetează suficient pentru că nu sunt generatoare de profit, însă pentru bolnavii respectivi e foarte importantă cercetarea. Și asta voi spune eu în amendamentele mele. Trebuie ca bolile să, și bolnavii uh, să fie mai bine cunoscuți și bolnavii să-și cunoască mai bine drepturile. De exemplu, e foarte mare nevoie și de uh, donații, donații de sânge, donații de plasmă, donații de organe. Trebuie ca toți cetățenii să își cunoască drepturile, dar și obligațiile să-i ajute pe ceilalți fără eforturi prea mari. În ceea ce privește victimele, și aici voi prezenta un amendament, stimată doamnă, referitor la o recunoaștere sau la acordarea unor fonduri în plus pentru persoanele care suferă din cauza uh, transfuziilor de sânge infectat. Știți că sute de mii de persoane au suferit din această cauză și astfel au uh, căpătat boli grave. Ne gândim la uh, vaccinuri făcute unor copii alergici, de exemplu. Astăzi situația e mai bună, însă totuși există probleme. Și cred că trebuie să ținem cont de aceste cazuri. În rest, sunt de acord cu raportul și cred de asemenea că trebuie să menținem alocarea financiară, care nu este prea mare, dar totuși e importantă. Mulțumesc. Am încheiat uh, intervențiile raportorilor din umbră. Vreau să îi numesc pe cei care s-au anunțat. Beren, Nikos Chrysogolos und Frederic Ries, Peter Liese als erstes und Mario Pirillo. Habe ich jemanden vergessen? Am uitat cumva pe cineva? Aș dori să închid lista intervențiilor. Sunteți pe listă, stimate coleg, sunteți deja pe listă. Aș propune următoarele. Să limităm uh, timpul de intervenție la două minute și jumătate, altfel uh, nu ne mai rămâne niciun pic de timp. Peter Lize și apoi Mario Pirillo. Peter Lize, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamne François Grostet pentru proiectul de raport și pentru muncă. Cred că se îndreaptă în direcția potrivită și sprijin ideea că nu trebuie să facem un concurs acum, să vedem uh, ce boală ajunge pe lista câștigătoare și va fi numită și care nu, ci să uh, ne orientăm în așa fel încât discuția să fie purtată în termeni globali. Susțin ideea de a schimba titlul Fiindcă dacă e ziua cuiva sau dacă uh, trecem într-un nou an, cu toții ne urăm unul altuia sănătate și știm foarte bine cât de importantă este sănătatea în aceste vremuri de restriște economică. Nu am întâlnit însă pe nimeni care să-mi fi spus de anul nou să ai parte de creștere economică. Și atunci cred că ar trebui să punem interesul cetățenilor și sănătatea cetățenilor în prim plan aici. Nu înțeleg în, uh, am, ascultat intervenția domnului Dali și am înțeles de ce Comisia a numit uh, acest proiect astfel, dar noi nu suntem Comisia, noi reprezentăm poporul. Și cred că ar trebui să punem în prim plan ceea ce îi interesează pe cetățeni cel mai tare. Și atunci, discutând despre industria sănătății, nu înseamnă că nu sprijinim industria sănătății, dar există, cred eu, și alte posibilități de a promova uh, sănătatea în Europa fără a face o trimitere directă întotdeauna la posibilitatea ca o anumită ramură industrială să se dezvolte mai tare. Și aș merge chiar un pas mai departe. De ce nu lăsăm programul așa cum a fost? Programul de acțiune pentru sănătate. Și apoi am putea vedea care va fi reacția instituțiilor, celor altor instituții. Și să ajungem la un compromis. Ar trebui să ne axăm în special pe acele lucruri care aduc valoare adăugată europeană. E vorba de acele probleme care nu pot fi soluționate în plan individual de statele membre. S-a discutat despre uh, bolile secolului care pun mari probleme, vreau să numesc și bolile copilăriei care sunt foarte problematice. Uh, în momentul în care copiii sunt bolnavi, aceștia au nevoie de intervenții speciale și eu cred că e nevoie de o marjă de acțiune europeană. Vreau să atrag atenția asupra faptului că foarte mulți colegi sunt preocupați de tema uh, născuților prematur. Și există um, state precum uh, Portugalia, care pune la dispoziție programe foarte bune și am putea prelua bunele exemple. Mulțumim. Mario Pirilio, două minute și jumătate. Grazie, <clears throat> grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În acest context de resurse limitate și cerere tot mai mare de îngrijiri de sănătate, acest program se referă la sănătate pentru creștere economică și, deși are un buget limitat, Probabil că acest program va reuși să stabilească niște priorități și să ofere niște orientări clare. Cred că Comisia respectă acest obiectiv în propunerea sa, însă aș dori să acordăm atenție unui uh, fapt care nu este foarte clar exprimat în proiectul de regulament. Este vorba de prevenirea ce uh, este legată de uh, bunăstarea fizică, pentru că acțiunile de prevenire, dacă sunt direcționate înspre o bună stare fizică, vor reduce cererea de îngrijiri de sănătate uh, în spitale. Noi de mult solicităm acest lucru, pe termen lung putem ajunge chiar la un model dinamic de inovație în domeniul îngrijilor de sănătate și putem uh, extinde acest model pe întreaga durată a vieții. Astfel, îngrijirile de sănătate pot fi dedicate specializă, spe, problemelor specializate. Mai mult, concluziile Consiliului din 7 decembrie 2010 ar trebui să fie implementate. E vorba de concluziile care se referă la o specializare uh, suplimentară și la un acces mai uh, ușor la îngrijiri primare de sănătate. Vă mulțumesc foarte mult! Peterle. Mulțumesc, domnul Peterle, două minute și jumătate. Imam najprej nekaj Mulțumesc. În primul rând, am de făcut câteva comentarii de ordin general cu privire la proiectul foarte bun de raport al doamnei Grostet. Vreau să spun că tendințele generale în domeniul sănătății nu sunt foarte încurajatoare. Foarte multe boli se înmulțesc, în același timp, prețul medicamentelor e într-o creștere continuă, iar structura costurilor ia amploare și de cele mai multe ori statele sunt uh, într-o mare dificultate de a face reformă în sănătate din cauza problemelor cu banii. A fost organizată o conferință la comisie și mă bucură faptul că se discută mereu de sănătate ca o precondiție la orice, de data aceasta ca fiind o precondiție la creșterea economică. Valoarea adăugată în plan european din acest sector este un lucru absolut necesar și tocmai de aceea vreau să sprijin maniera în care se pune accentul pe promovarea sănătății în acest raport și pe importanța prevenției. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca tristul nivel de 3% alocate din bugetul de stat pentru prevenție să fie corectat Vreau să menționez că există câteva greșeli statistice aici. Uh, acest procent trebuie să fie vizibil uh, mărit. Mă bucură de asemenea faptul că se pune accentul și pe uh, necesitatea de a aborda experți pentru a se face reformă în sănătate. E necesar să punem problema lipsei egalității. Și aici sunt cei care sunt primii vizați sunt cetățenii, pentru că ei sunt cei care simt inegalitatea primii mă bucură faptul că se pune accentul pe îmbătrânirea populației, fiindcă vom avea din ce în ce mai mulți vârstnici în viitorul apropiat pe continentul nostru. De asemenea, apreciez faptul că se face trimitere nu doar la medicina curativă, ci și la prevenție în medicină. Și eu cred că am putea găsi foarte multe soluții aici. Ultimul uh, Ultima mea idee se referă la promovarea sistemului cunoașterii din domeniul sănătății și în domeniul um, vindecării. E nevoie de un sistem mai amplu de indicatori în statele membre și, din nou, avem nevoie de un asemenea sistem pentru a contracara inegalitățile. Avem, de exemplu, indicatorii care ne spun care este eficiența medicamentelor, dar există diferențe foarte mari de la un indicator la altul, în cazul medicamentelor prescrise. Nu am nicio problemă cu titlul, în slovenă nu apare nicio problemă, dar uh, împărtășesc îngrijorările doamnei Grostet. Mulțumesc. Două minute și jumătate, doamna Dagmar Roth-Behrendt. Mulțumesc, domnule președinte. Am de făcut câteva mici observații în ceea ce privește raportul, desigur, foarte bun al doamnei Grostet, care este o expertă în politica de sănătate și pe ce pune domnia sa mâna uh, iese până la urmă foarte bine. Am câteva comentarii de făcut și apoi câteva rezerve de exprimat. Comentariile mai întâi. Doamna Grostet, la amendamentul 20, se axează pe bolile cronice. Dar am următo- avem următoarea problemă. Nu avem o definiție general valabilă pentru bolile cronice în toate statele membre ale Uniunii Europene. În continuare, eu susțin că ar fi mai bine să facem o listă cu diferite boli. Ar fi foarte bine să enumerăm uh, bolile canceroase, de exemplu. Și în ceea ce privește bolile neurologice, e foarte important să le numim și pe acestea. În amendamentul 15, doamna Grostet a preluat această idee, dar eu cred că putem să o consolidăm. Pentru că problemele viitorului, care vor fi extrem de dificile, vor fi cele puse de bolile neurodegenerative. E vorba de îmbolnăvirea creierului uman și tot ceea ce implică asta. Toate acestea însă sunt detalii. Mă tem că cu toții ne chinuim foarte mult pe un raport care nu va fi transpus în realitate. Vă atrag atenția asupra modului în care am emis legislație pentru serviciile de sănătate transfrontaliere. Statele membre nu au fost dispuse nici măcar când a venit vorba de mici lucrușoare, când, vine, când a venit vorba de puncte comune de informare să facă concesii. Și dacă de data aceasta trebuie să facem ceva de bun simț și vrem să facem ceva de bun simț, atunci trebuie să ținem cont de marja procentuală alocată de statele membre din PIB pentru serviciile de sănătate și să vedem cum anume putem să o mărim. Pentru că trebuie ca statele membre să fie dispuse să investească pentru și numele cetățenilor. E o parte foarte mică, minusculă uh, cea alocată pentru sănătate comparativ cu cea alocată pentru infrastructură, să zicem. E trist că se investește doar atât în sănătatea cetățenilor și e o minune că oamenii nu au ieșit în stradă. Eu chiar nu înțeleg cum uh, aparținătorii oamenilor bolnavi nu urlă în plină stradă. Dacă nu vom reuși în acest proiect de raport să determinăm statele membre în mod obligatoriu să uh, își asume niște obiective ferme, atunci vom face ceva frumos pe hârtie, dar care nu va fi transpus niciodată în realitate. Mulțumim pentru cele două minute și jumătate, spune președintele. Are cuvântul acum domnul Nikos Crisogelos. Două minute și jumătate. Ok. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να βάλω και μια άλλη διάσταση Mulțumesc. Aș dori să introduc o nouă dimensiune în dezbaterea noastră, care mi se pare deosebit de importantă în această perioadă de austeritate. Constatăm că în Grecia, dar și în alte state, sunt uh, reduse drastic finanțările pentru sistemul de sănătate și nu sunt prevăzute acțiuni de îmbunătățire a acestui, uh, a acestor servicii. Așa cum a spus și doamna raportoare, putem îmbunătăți finanțarea punând accentul pe prevenire. Și vă voi da exemplul Greciei. Uh, am uh, constatat o creștere a incidenței cancerului pulmonar, ceea ce duce de asemenea la o sporire a cheltuielilor de spitalizare. Se pune în general accentul pe toată partea posterioară, adică pe spitalizare, pe medicamente, când de fapt accentul ar trebui să cadă pe prevenire. Avem, deci, nevoie de o strategie de, o strategie de promovare a unei stări de sănătate durabile a cetățenilor. În aceste în această epocă austerității constatăm că obiectivul cel mai important din cele patru enunțate este accesul la servicii de sănătate pentru toți cetățenii europeni. Din cauza unor fenomene cum este șomajul sau uh, cum sunt politicile restrictive, o mare parte din cetățeni se regăsesc uh, în imposibilitatea de a avea acces la aceste servicii de sănătate. Ca urmare, pentru regiunile defavorizate, pentru regiunile care există o dificultate de accesare a serviciilor de sănătate, avem nevoie de o strategie uh, bine direcționată. Nu mă gândesc la cetățenii care trăiesc în marginea societății, ci mă gândesc la acele regiuni îndepărtate la insulele din Grecia, insule foarte turistice, dar unde nu există medici, iar uh, locuitorii de acolo trebuie să cheltuiască foarte mulți bani și foarte mult timp pentru a se deplasa, pentru a putea beneficia de îngrijiri. În concluzie, un alt aspect care mi se pare important, protecția uh, împotriva amenințărilor transfrontaliere. Aici, uh, forțele de extremă dreapta din țara mea au insistat foarte mult pe aceste problematici. Trebuie să avem și noi o reacție, trebuie să uh, contrazicem aceste forțe de extremă dreapta și să le uh, negăm argumentele. Mulțumim foarte mult, Frederic Ries, două jumătate. Presc. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că s-a spus tot sau aproape tot, așa că voi fi concisă. Voi începe prin a-i mulțumi lui François Grostet. Experiența sa este deosebit de prețioasă pe aceste domenii. Mi-aduc aminte de discuțiile noastre cu profesorul Tracatelis pe aceste subiecte. Iată-ne din nou în acest domeniu. Uh, știu că suntem foarte mulți care am vorbit deja despre titlu, dar cred că uh, alegerea semantică este importantă nu numai pentru filozofia mesajului, uh, ci și pentru ceea ce vrem să spunem cetățenilor europeni care sunt din ce în ce mai sceptici. Așadar, această idee de sănătate pentru creștere economică cu un subînțeles utilitar nu mi se pare pozitivă. Sigur că vor exista neînțelegeri. Uh, și confuzii. Ca urmare, ar trebui să readresăm această întrebare comisiei, chiar dacă domnul comisar Dali s-a exprimat deja în acest sens și trebuie să facem tot ce este posibil pentru a schimba acest titlu nefericit. Sunt de acord uh, cu raportoarea și în ceea ce privește inovația. Trebuie să uh, sprijinim mai bine cercetarea europeană, să nu mai avem niciun fel de ezitări în acest sens uh, și în domeniul genetic. Cercetarea Uniunii Europene trebuie să fie un actor cheie al acestei revoluții genetice bineîneles prin intermediul celui de-al optulea program cadru de cercetare, dar și prin intermediul primului obiectiv al acestui program de sănătate. Ă, înțeleg argumentele doamnei Rivazi, sunt de acord cu ele, ce trebuie să susținem cum, care sunt criteriile de independență, dar inovația trebuie să rămână una din prioritățile noastre. De asemenea, trebuie să transmitem semnalul politic de sprijin față de sectorul sănătății, un sector cheie pentru uh, cele 27 de state membre, sector care cumulează 10% din PIB, 10% și din mâna de lucru, din forța de muncă. Deci mesajul nostru de sprijin trebuie să fie clar pentru acest sector cheie. Sunt de acord cu raportoarea că nu trebuie să transformăm acest uh, raport într-o listă de dorințe. Uh, trebuie să arătăm care este valoarea adăugată a Uniunii Europene, să sprijinim programele uh, noastre prioritare, cum este combaterea consumului de alcool, combaterea fumatului, să punem accentul pe prevenire, care este esențială și, de asemenea, susțin și abordarea doamnei Crostet uh, legată de includerea mm, factorului de risc îmbătrânirea populației și uh, bolile degenerative. Stern. Dacă nu e niciun deranj, spune președintele, am dat cuvântul comisiei. Uh, yes, thank you very much. Uh, thank you. Um, and... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor Grostet pentru munca sa exhaustivă în legătură cu această propunere. Și vreau să mulțumesc și tuturor deputaților care au luat cuvântul pentru a-și exprima opiniile în numele Comisiei, eh, remarc cu mare satisfacție că există un consens destul de larg privitor la necesitatea acestui program și la obiectivele fundamentale, importanța sănătății pentru populație și, de asemenea, în legătură cu unele provocări cheie cu care ne confruntăm în Europa acum. Aș avea câteva comentarii privind chestiunile menționate. În primul rând, când vorbim de programul Sănătate pentru Creștere, acționăm uh, pe baza experienței. Ar fi a treia oară când uh, introducem un program de sănătate. Avem 10 ani de, sănă- de experiență în domeniul programelor oficiale de sănătate și cel mai bine ar fi să pornim de la experiența programelor anterioare, și de asemenea să includem și niște provocări noi sau emergente. Asta a și încercat Comisia să facă în propunerea sa. E foarte limpede de asemenea uh, cum și ce se poate realiza în mod realist prin acest program, date fiind competențele respective ale diferiților actori uh, din domeniul politicii de sănătate și, de asemenea, uh, suma globală. E clar că acest program este unul cu efect de pârghie, are menirea de a-i susține pe decidenții politici și pe uh, cei interesați, mai ales părțile interesate cheie, în munca lor. Așadar, succesul sau eșecul programului trebuie să fie calculat în uh, perspect- din perspectiva facilitării acțiunilor și ac- a accelerării schimbării. De aceea am și ales uh, indicatorii pe care i-am ales și am încercat să subliniem că exact această imagine dorim să o um, cuprindem. În funcție de competențele lor, cât de uh, utile sunt programele noastre pentru decidenții politici și pentru părțile implicate. Uh, Vorbim despre un program modest, cu siguranță mulți uh, deputați au și spus-o. Cu toate acestea, programul este important, deși este modest. Și dacă ne uităm la ultimii ani, constatăm că au avut loc multe experiențe pozitive din care putem învăța. De asemenea, ar fi important să vorbim și despre titlu și aș vrea să revin asupra titlului pentru că toți vorbitorii s-au referit la el. Poate că e vorba de înțelegerea sensului. Aș vrea să vă prezint opinia comisiei, pentru că nu titlul este ce contează aici, ci uh, filozofia aceasta la baza lui. Nu e vorba de un program economic, trebuie să fie clar. Intenția noastră nu este să avem un program economic. Și în niciun caz nu dorim să subordonăm sănătatea creșterii sau unei agende economice. În niciun caz. Din potrivă, uh, ce dorește Comisia să spună este că trebuie să înțelegem altfel creșterea. După cum am spus și în documentul Europa 2020, noi ne definim viziunea asupra creșterii în Europa ca uh, fiind una inteligentă, uh, durabilă și favorabilă incluziunii. În toate aceste lucruri, sănătatea este implicată. Dorim ca creșterea să stea în centrul modelului nostru social din Europa, pentru că acolo merită să se afle și asta doresc și cetățenii. Și uh, nu înseamnă că noi măsurăm utilitatea sănătății în funcție de câte locuri de muncă creează. Sigur că sănătatea poate crea locuri de muncă, dar o populație productivă, o populație sănătoasă poate participa la toate activitățile și, de asemenea, Trebuie ca populația să aibă acces la servicii de sănătate de calitate. Este o componentă esențială a creșterii, așa cum o înțelegem noi. Și asta am dorit să vedem în următoarea perioadă. Am dorit să um, ne îndepărtăm de ideea că sănătatea ar fi doar un cost, un cost necesar, însă am dorit să fie sănătatea văzută într-un mod mai uh, constructiv ca o bază a modelului nostru social și economic. Evident că nu este vorba atât de mult de textul exact. Înțeleg că e greu să se exprime acest argument în 3-4 vorbe, însă asta dorește Comisia să obțină și sper că se va înțelege că din toate investițiile pe care le putem face, sănătatea este printre cele mai bune, chiar cea mai utilă investiție pe care o putem face. Și dacă îmi permiteți de aș mai spune câteva cuvinte legate de uh, stabilirea de priorități, pentru că s-a făcut referire la ea. În primul rând, Comisia a propus patru obiective specifice. Și toate sunt importante. Dacă nu ar fi importante, nu ar fi uh, exprimate în propunere. Însă trebuie să recunoaștem și că aceste obiective au mai fost abordate în diferite moduri de-a lungul timpului. În unele cazuri ne bazăm pe experiența și cunoașterea dezvoltată până acum, de exemplu în legătură cu uh, amenințările pentru sănătate. Aici pornim de la o bază existentă. Însă în alte domenii ne aflăm în faza de început. Începem să lucrăm cu statele membre și cu părțile implicate în legătură cu diferite chestiuni și e nevoie de investiții uh, de un anume tip în acest domeniu. Există de asemenea o oarecare flexibilitate aici, pentru că acest program are o perioadă de finanțare. Așadar, va necesita o abordare multianuală și în cadrul abordării acesteia multianuale uh, va fi nevoie de flexibilitate pentru a aborda prioritățile într-un anume moment. Mulțumesc! The council asked for the floor. A cerut și Consiliul, cuvântul. Aveți cuvântul. Poftiți, vă rog. Mulțumesc. Uh, vreau să vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să particip la această dezbatere interesantă de astăzi referitoare la uh, programul Sănătate pentru Creștere. În numele președinției, în numele președinției Consiliului, vreau să vă spun că și noi uh, studiem acum această propunere. Negocierile sunt uh, acum în toi, deci nu pot intra în detalii, însă pot să vă spun un lucru în legătură cu această propunere și anume Este o propunere foarte importantă pentru noi și în data de 22 iunie ar trebui să ne adoptăm poziția uh, în legătură cu această propunere. Vreau să vă mai spun și că la Consiliu așteptăm cu nerăbdare cooperarea constructivă cu Parlamentul și uh, sigur că urmărim ce faceți și ce face și Comisia, pentru că e foarte important să existe un program de acțiune echilibrat care să permită cu adevărat uh, un plus pentru cetățeni și pentru sistem. Petit. Mulțumesc. La final, redau cuvântul raportoarei pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să fiu rapidă. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și sunt convinsă, având în vedere tot ceea ce a fost spus aici, că vom uh, formula o propunere care să se bucure de consens. Sunt de acord cu colegii mei care spun că în această perioadă de, perioadă de criză, definirea unui bun program de sănătate pe termen lung este o modalitate potrivită pentru a îi împăca pe cetățenii europeni cu uh, rolul Uniunii Europene. Sunt de acord de asemenea cu cei care au spus că nu trebuie să existe suprapuneri. Acest program trebuie să fie o adevărată valoare adăugată față de celelalte programe care există în domeniul sănătății. V-am ascultat cu atenție și am înțeles că insistați uh, foarte mult pe egalitatea cetățenilor în Uh, ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate este un lucru important pe care insistăm de mulți ani și mai ales în aceste vremuri de criză uh, anumite guverne și anumiți guvernanți au uh, tendința să reducă foarte mult costurile din domeniul sănătății, iar noi trebuie să ne asigurăm că bugetele sunt menținute. Trebuie să ne uh, batem cu orice preț și trebuie să-l sprijinim pe comisarul Dali în uh, această luptă de a menține uh, bugetul pentru sănătate s-a obținut deja o creștere care nu trebuie să fie pierdută în dezbaterile bugetare. Am înțeles că doriți să insistăm uh, foarte mult pe prevenire și este adevărat că dacă dorim să îmbunătățim sănătatea concetățenilor noștri, dacă ne dorim ca aceasta să acționeze ca o valoare adăugată pentru economiile noastre, ei bine, atunci trebuie să insistăm pe prevenire și am uh, luat notă de toate contribuțiile dumneavoastră. Vom vedea cum le vom putea introduce în uh, raport. Uh, aștept amendamentele dumneavoastră și uh, sunt gata să discutăm împreună pentru a ajunge la un rezultat cât mai bun. Îmi dau seama că toată lumea își dorește modificarea titlului. Uh, vom încerca să facem asta cât mai bine posibil pentru a transmite un mesaj cetățenilor noștri, un mesaj care să fie clar înțeles și să nu meargă într-o direcție care ar putea să suscite uh, o atitudine dăunătoare pentru Uniunea Europeană. Iată ce voiam să vă spun acum uh, cu titlul general. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor și, bineînțeles, Comisiei și Consiliului care uh, s-au exprimat pe acest raport și rămân la dispoziția dumneavoastră a tuturor. Mulțumim foarte mult, uh, François Gostet. Termenul de depunere a amendamentelor, după cum am anunțat, este, 26, uh, este 16 mai, mă scuzați. Vom uh, vota pe 20 iunie în comisia noastră. În această dată Uh, se leagă și de uh, ceea ce se va întâmpla la plenară, în funcție de cum evoluează negocierile. Uh, totul este influențat, evident, de cadrul financiar multianual. A fost un, o dezbatere foarte bună. Un aspect critic e reprezentat de titlul programului, care poate să inducă în eroare de la o limbă la alta, care poate să aibă implica- alte implicații, să uh, facă trimitere la altceva, dar important este, după cum s-a spus, conținutul. Și trecem acum la fostul punct 6 al colegului Mario Pirillo. E vorba despre dispoziții specifice aplicabile Fondului European de Dezvoltare Regională și obiectivul uh, referitor la investițiile pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, abrogarea regulamentului CE 1080 per 2006. Mario Pirio, te rugăm să ne faci o scurtă introducere. Avem alocate acestui punct de pe ordinea de zi doar 15 minute. Rog, îl rog pe raportor să fie succint, fiindcă mai apoi avem și raportul doamnei Sofie Ocuni. Mario, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Mulțumesc pentru faptul că ați amânat discuția pentru azi. Am fost reținut în Italia din cauza alegerilor. Domnule președinte, în uh, propunerea comisiei care stabilește noua politică regională, mediul și dezvoltarea durabilă reprezintă două componente esențiale ale strategiei Europa 2020. Politica, politica de coeziune este unul din mecanismele esențiale care sprijină proiecte și investiții pentru a ajunge să trăim într-o economie neutră din punctul de vedere al carbonului. Fondul European de Dezvoltare Regională pune deoparte 6% pentru activități care reduc uh, impactul schimbării uh, climatice. Este o, un procent insuficient pentru a atinge obiectivele ambițioase. De aceea am depus un amendament pentru a crește acest procent de la 6 la 10 din motive de convergență. De asemenea, am uh, inclus și obiective tematice care se referă la alineatul 5, punctul 6, în ceea ce privește eficiența energetică și alte măsuri de mediu. Există indicatori în anexa 1, care sunt aici foarte importanți. E vorba de indicatori pentru FEDER. De fapt, dorim să reducem riscurile legate de schimbările climatice abordarea care vizează protecția ecosistemelor este cea către care timp. Biodiversitatea trebuie să fie țin, avută în vedere, um, biodiversitatea marină, biodiversitatea terestră. De asemenea, ținem cont și de prevenirea riscului în zonele de coastă. Trebuie să favorizăm investițiile care uh, creează locuri de muncă și sunt taxate pe creștere. Acum uh, avem doar uh, activități locale care uh, tânjesc către asemenea obiective de convergență. Aștept, desigur, intervențiile colegilor. Mulțumim, domnule Pirio. Pilar Ayuso are cuvântul la începutul dezbaterii. Intervenție fără microfon. Micro. Sí. Decía que también voy a ser muy breve y lo primero que tengo que... Mulțumesc. Și eu voi fi succintă. Vreau să spun că în trecut aceste fonduri au reprezentat un instrument foarte important și sper că asta nu se va schimba, pentru că sunt fonduri necesare pentru dezvoltarea regională în Europa. Sunt de acord cu propunerea Comisiei uh, în ceea ce privește lucrurile care nu ar trebui să fie subvenționate. Sunt de acord și cu obiectivele și marjele procentuale propuse. Cu privire la activitatea raportorului, eu vreau să-l felicit pentru ceea ce a făcut. Vreau să comentez doar asupra câtorva din amendamente. Sugera la articolul 9, aliniatul 6, să fac referire la regulamentul orizontal care se referă la protecția mediului și eficiența resurselor. Nu sunt, de, nu sunt, împotriva, obie, nu sunt împotriva adăugării acestui alineat, dar poate că am putea să le includem în acest caz pe toate 11, că, pentru că toate uh, au uh, obiective importante. Se sugera incluziunea, includerea punctului 6 și în ceea ce privește zonele uh, defavorizate. Dar eu cred că nu e necesar să facem asta. Putem să ne referim uh, la toate aceste lucruri strict în aliniatul dedicat zonelor uh, defavorizate. În ceea ce privește schimbarea marjei procentuale de la 6 la 10%, un procent mult prea ridicat poate fi periculos, pentru că nevoile sunt numeroase. Uh, și cred că ar trebui să lăsăm mai multă flexibilitate regiunilor pentru a-și defini propriile nevoi. Nu sunt de acord cu creșterea la 10% a alocărilor pentru zonele mai defavorizate și prefer să rămânem la cele 6% propuse de comisie pentru că e o măsură echilibrată. Cu privire la indicatorii comuni pe care uh, raportorul dorește să îi definească foarte clar. Perfect de acord cu raportorul, dar ar trebui totodată să fie menționat că pentru a avea asemenea indicatori avem nevoie de o structură. Structura însă costă și totul trebuie să fie uh, inclus în bilanț. Nu ar trebui să fim prea dispuși să stabilim noi uh, indicatori. Cam atât, pentru că nu ne mai uh, permite timpul pentru alte detalii. Mulțumim. Rica Maner are cuvântul acum în numele liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru textul excelent. Per ansamblu, putem să sprijinim amendamentele raportorului. Sigur că problema ecologică sau ecologizării trebuie să fie mai bine avută în vedere în viitorul apropiat și trebuie să utilizăm aceste mijloace numite în raport pentru promovarea obiectivelor de mediu. Doresc să fac trimitere la câteva aspecte concrete. E foarte bine că se discută despre reciclarea și reutilizarea deșeurilor. Poate că am putea include aici și o idee despre cum putem să evităm cumularea deșeurilor. Se pune problema transportului urban. Poate că ar trebui să discutăm și despre importanța transportului public. Am putea sprijini asta. În ceea ce privește creșterea de la 6% la 10%, la 10% și eu sunt oareșcum sceptică, pentru că aceste probleme de mediu sunt într-adevăr importante, dar eu cred că sunt totuși suficiente 6%. Cu referire la indicatori, consider că activitatea trebuie să continue la comisie, pentru că deocamdată nu am primit uh, date concrete. Nu știm exact cum ar trebui să arate acești indicatori. Cu privire la punctele cheie tematice, cu siguranță, acestea reprezintă un subiect foarte important și trebuie ca și aici să uh, avem uh, discuții pe mai departe. Sperăm ca discuțiile să fie ample și fructoase. Nu cred că ar trebui să extindem lista uh, tematică mult prea mult, pentru că riscăm să deschidem cutia Pandorei. Încă o dată, proiectul de raport este o bună bază de lucru. Mulțumesc foarte mult! ultimul raportor din umbră, Nikos Chrysogelos, dacă bine am pronunțat numele, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul privind FEDER se îndreaptă în direcția cea bună, însă cred că trebuie să ne stabilim niște obiective mai ambițioase în legătură cu procentele de finanțare pentru mediu, pentru protecția biodiversității, și a mediului. Sigur că trebuie să îndeplinim strategia Europa 2020 și obiectivele sale. Așadar, capitolul 3 nu ar trebui să interzică uh, crearea unor inițiative inovatoare în domeniul transporturilor, în domeniul reconstituirii biodiversității și al utilizării surselor de energie alternative. Așadar, FEDER trebuie să ne permită să consolidăm inovațiile verzi în diferitele sectoare, ca să avem o strategie coerentă. Să nu uităm că și în regiunile bogate și dezvoltate nu avem suficiente investiții și intervenții în aceste sectoare. De asemenea, există și regiuni care nu sunt dezvoltate la aceleași niveluri și deci trebuie să punem accentul pe sectoarele din cadrul regiunilor dezvoltate care au întârzieri de investiții. Așadar, e nevoie de investiții inovatoare. În ceea ce privește obiectivele privind schimbările climatice, trebuie să ne luăm angajamentul um, că se vor face economii de energie și că se vor utiliza sursele alternative de energie și de aceea cred că trebuie să fie sporit procentul, să se treacă de la 20 la 25% pentru regiunile cele mai uh, dezvoltate, cele mai puțin dezvoltate și pentru cele mai invers, pentru cele mai dezvoltate 20 la 25 și pentru mai puțin dezvoltate de la 6 la 15%. De asemenea, trebuie să se realizeze investiții în uh, protecția ecosistemelor și a biodiversității, ca să ne permită adaptarea la schimbările climatice și, de asemenea, pentru a preveni schimbările climatice, creându-se și locuri de muncă. În legătură cu indicatorii, aceștia trebuie să corespundă cu obiectivele strategiei Europa 2020. iar obiectivul bunăstării durabile este unul foarte important. Indicatorii nu trebuie doar să contorizeze kilometri sau uh, număr de locuitori, ci trebuie să avem indicatori privind schimbările climatice, prevenirea riscurilor, indicatori care să ne permită să evaluăm situația ecosistemelor. În orice caz, dezvoltarea trebuie să fie legată de Uh, criterii ecologice. Mulțumim. Din păcate, reprezentantul Comisiei a trebuit să plece la regii. Și din cauza că a avut loc această schimbare în ordinea noastră de zi, comisia a trebuit să se scuze. Doresc la final să dau cuvântul raportorului. Ba nu, se Scuză, președintele, dau cuvântul lui Peter Lize și apoi lui Sofie Ocuni și abia, de apoi, rapor, abia apoi raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, sigur că voi fi succint. Vreau și eu să mulțumesc raportorului. Eu cred că noi, cei de la mediu, trebuie să-l sprijinim cât mai mult pe comisarul Han problema mediului, eficienței energetice, protecției uh, uh, mediul înconjurător reprezintă lucruri foarte importante și cred că din punct de vedere politic uh, e de bun simț să sprijinim comisia așa cum uh, propune și raportorul și chiar să venim cu ideea să sporim uh, procentul alocat, uh, mai ales că statele membre ar tinde mai degrabă să reducă marja procentuală. Deci sprijin ceea ce spune raportorul, eu cred că se îndreaptă în direcția cea mai bună. O indicație din partea mea. În regulamentul de până acum, tema uh, turismului durabil este o prioritate, dar din păcate aceasta a dispărut cu timpul. Se, ni se spune că proiectele însă pot să continue, după cum a declarat și comisarul. Eu cred în continuare că turismul durabil e o prioritate a comisiei noastre și m-ar bucura să apară în text explicit menționat acest lucru, ca nu cumva să se înțeleagă greșit că acolo unde există proiecte de promovare a turismului durabil, noi nu le sprijinim. Mulțumim, Peter Lize. Sofie Ocuni are cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, și eu țin să îl felicit pe raportor și să-i mulțumesc pentru calitatea documentului redactat. Au fost puse deja multe lucruri, ca și Peter Lize, sunt de acord că trebuie să-l susținem pe comisarul Han pe diferitele acțiuni pe care vrea să le implementeze în cadrul acestei politici. Este important uh, din punct de vedere al mediului, al biodiversității, mai ales uh, în ceea ce privește concentrarea tematică și deschiderea către un uh, al treilea obiectiv și apoi uh, pentru regiunile mai puțin dezvoltate trecerea de la procentul de 6% la 10%. S-au spus toate aceste lucruri. Aș merge mai departe. La articolul 3 cred că trebuie să eliminăm paragraful care spune că investițiile care îmbunătățesc serviciile de bază pentru cetățeni sunt interzise. De ce să interzisem aceste servicii de bază? Astăzi, mai mult ca oricând, cetățenii noștri au nevoie de aceste servicii de bază. Cred că trebuie să renunțăm la această parte. Și așa cum a spus deja Parlamentul European în repetate rânduri prin intermediul mai multor rezoluții, uh, anumite infrastructuri, ca de exemplu cele din sectorul apei, nu sunt complet finalizate din punct de vedere al uh, răspândirii la nivel teritorial, însă pe de altă parte, există alte state membre care nu mai sunt eligibile pentru uh, fonduri din uh, capitolul regional care să financeze aceste infrastructuri. Ca urmare, astăzi autoritățile locale trebuie să fie ajutate pentru a-și uh, uh, echipa teritoriile cu infrastructuri de bună calitate într-un moment în care statele naționale uh, nu le pot sprijini. În ceea ce privește inovația și dezvoltarea durabilă, trebuie să ne uităm cu mare atenție la electromobilitate, la vehiculele electrice care merg în sensul dezvoltării durabile trebuie să susținem răspândirea la nivel teritorial a instrumentelor care permit uh, disponibilitatea resurselor uh, electrice, deci încărcarea electrică a acestor vehicule. De asemenea, de la aplicarea tratului de la Lisabona, sportul a devenit un instrument al sănătății publice și este foarte important uh, să fie posibile investiții în dotările din acest punct de vedere pe toate teritoriile și în toate regiunile europene, pentru că există o lipsă de instalații sportive. Uh, nu știm să încurajăm pe cetățeni să facă sport uh, și să profite de acest instrument de sănătate publică. Mulțumesc, chiar la final, raportorul Mario Pirio pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva scurte idei de final. Mulțumesc colegilor care și-au exprimat sprijinul față de proiectul meu de raport. E foarte bine că am reușit să creăm o dezbatere fructoasă. Eu nu am vrut să mă exprim exhaustiv, am venit cu o propunere pentru un raport deschis, sunt deschis tuturor propunerilor colegilor și sigur că rămâne să mai discutăm despre amendamente pentru a găsi cele mai bune soluții. La final, insist asupra unui lucru. Avem aici o șansă foarte interesantă uh, pe care ne-o oferă Comisia. Și anume să revizuim un regulament pentru ca pe viitor să fim mai bine pregătiți. Pentru asta, desigur că avem nevoie de toate aceste instrumente numite de colegi. Mulțumesc, Mario. Termenul de depunere a amendamentelor este 14 mai, la ora prânzului. Vom vota la ENVI pe 20-21 iunie și se va vota la regii în 11 iulie. E iulie, mă scuzați. E foarte probabil să ajungem după vacanța parlamentară și la plenar. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Revenim la ordinea de zi, suntem la punctul 18. E raportul doamnei Sofie Ocuni. care ne-a pregătit un raport și care îi dau acum cuvântul. Vă rog. Oui, monsieur le président, merci, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Știți că am avut deja o discuție despre acest raport dar um, acest pachet legislativ răspunde unor obiective principale, și anume favorizarea dezvoltării identificării electronice pentru crescătorii care sunt voluntari în acest demers, dezvoltarea um, și uniformizarea tehnologiilor din Europa și reducerea costurilor administrative pentru profesioniștii din sectorul uh, de creștere a bovinelor. Unii dintre dumneavoastră probabil că se miră că nu am reușit să finalizăm acest dosar, dar permiteți-mi să vă reamintesc istoricul acestui pachet legislativ. Comisia a publicat două propuneri pe 30 august uh, anul trecut. Deci, două propuneri legislative. În octombrie am fost numită raportoare pe această temă și am uh, uh pus pe masa de lucru propunerea mea de raport în ianuarie 2012. 2012. Însă, în urma unui conflict de competențe între Comisia Agri și Comisia Envi, procedura a fost blocată timp de mai multe luni, aproape șase luni. Pe 4 aprilie, Comisia a publicat o uh, modificare și Comisia Envi este cea care este competentă. Pe 4 mai însă, deci foarte recent, Comisia a publicat o nouă modificare a propunerii sale inițiale. Ca urmare, am uh, considerat că este necesar să invităm Comisia să ne prezinte modificările. Mi s-a părut important să avem această discuție astăzi. Uh, cred că Comisia trebuie să ne explice Uh, ce modificări a făcut și apoi uh, să avem o discuție. Mulțumesc. Dau cuvântul acum Comisiei. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you to the rapporteur. Mulțumesc, uh, mulțumesc doamnei raportoare pentru această posibilitate de a ne explica poziția. Este adevărat ce spune doamna Oconi. Uh, Comisia a făcut o propunere uh, inițială care a fost adoptată de către Colegiul Comisarilor în august 2012 uh, și cred că ați primit cu toții între timp o modificare uh, care datează din aprilie în acest an. Să încerc să vă explic care sunt uh, motivele acestei uh, propuneri modificate. Am, dus, am dorit să uh, Uh, clarificăm lucrurile și să îmbunătățim uh, posibilitatea de consens. După cum știți, propunerea inițială adoptată în august 2011 uh, avea ca obiectiv să asigure niște condiții uniforme pentru impunerea de sancțiuni în cazul neconformității față de regulile privind um, bazele de date informatizate și etichetarea mm, carnei de vită. Comisia a acționat apoi prin intermediul actelor de executare. În uh, articolul 22 uh, mi s-a părut în conformitate cu articolul 22, îmi cer scuze, Comisia a considerat că este uh, oportun, oportun să facă niște modificări și să introducă o nouă posibilitate în conformitate cu articolul 290 de adoptare a unor acte delegate care să suplimenteze uh, Uh, ceea ce se spune în corpul de text privind uh, măsurile de sancționare. Deci aceasta a fost abordarea juridică, veți vedea în propunerea pe care ați primit-o, cea completată și care va fi baza pentru negocierile noastre, veți vedea că au fost uh, modificate uh, trei alineate din articolul 22, mai ales în sensul acestor acte delegate aflate la dispoziția Comisiei. Și după cum știți, corpul de text trebuie să fie uh, conform uh, cu uh, considerentele. Ca urmare, au fost modificate și trei considerente. Deci singurul lucru pe care l-am făcut a fost să uh, creștem posibilitatea de acțiune a Comisiei în articolul 22 în ceea ce privește sancțiunile și atât. Mulțumesc, domnule președinte. Dank und da möchte ich den Mulțumesc. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră. Dagmar Roth-Berend. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Ocuni. Mulțumesc comisiei Colegul nostru de la comisie a subliniat uh, cât de importantă este împuternicirea comisiei. Fac o recomandare politică uh, în actele delegate să nu uitați să subliniați ce rol joacă și Parlamentul. Cu siguranță asta va genera simpatii, dacă o veți face. E un instrument pe care nu trebuie să-l refuzăm, nu avem nimic împotriva lui. Modificările tehnice din propunere uh, sunt modificări pe care le-aș uh, propune în grupul meu politic. Doamna Ocunii deja a spus despre ce este vorba. Punctele principale vor trebui enunțate din nou. E vorba de identificarea electronică obligatorie a cărnii. Trebuie să existe probabil uh, o, o perioadă de tranziție și să mm, mijlocim și uh, indicarea uh, electronică voluntară. Astăzi va avea loc votul la Agri și sper ca înțelepciunea celor de la Agri să ne uh, să genereze un rezultat care să fie o bază de lucru. În rest, nu mai am nimic de spus în ceea ce privește uh, indicare, uh, în ceea ce privește celelalte elemente, dar cu privire la indicarea electronică și voluntară mai sunt foarte multe de spus. Mulțumesc. Următorul raportor din umbră, Rica Manner. Uh, Mulțumesc. După părerea mea, propunerea Comisiei este una bună și pe deplin acceptabilă. În legătură cu identificarea electronică, acest subiect ar trebui să fie promovat în uh, creșterea bovinelor, însă nu susțin niciun fel de calendar. Apoi, în ceea ce privește sistemul de identificare voluntară, iarăși consider că propunerea comisiei este una foarte bună pentru că permite oferirea de uh, date consumatorilor. Uniunea Europeană are competențe de legiferare în acest domeniu, deci nu cred că este nicio problemă. Noi acceptăm propunerea Comisiei. Mulțumesc! Din câte îmi dau seama, nu mai sunt și alte intervenții, nu mai sunt cu alți colegi. Dau cuvântul raportoarei. J'ai donc 20 minutes. Înseamnă că am 20 de minute, domnule președinte. Ehm, donc, pour ce qui concerne... Euh, în ceea ce privește noua propunere a Comisiei, sunt într totul de acord cu Dagmar, nu e nicio problemă. Am fost uh, surprinsă la început de faptul că s-a propus această modificare în acest moment după prima propunere, câteva luni, însă, ca și colegii mei, sunt de acord, sunt conștientă de fapt de faptul că actele delegate sunt niște proceduri ă, mai ă, bune pentru Parlamentul European și deci nu cred că am niciun motiv să fiu împotrivă. Sunt de acord cu colegii mei în legătură cu restul raportului. Sigur că ar fi multe de spus, dar vom avea ocazia altă dată să mai discutăm. când vom uh, vorbi despre procedură mai mult. Vă mulțumesc! Vielen Dank! Ähm, wir werden die Deadline... Mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor nu va fi redeschis, așa s-a decis în rândul raportorilor din umbră. Vom vota la Envi Uh, și prin septembrie-octombrie vom uh, ajunge cu raportul în plenară. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, concentrarea de care ați dat dovadă în timpul acestei reuniuni. A fost o reuniune lungă astăzi, vă doresc o pauză plăcută de prânz și cel târziu mâine ne vom revedea în plen. Poftă mare!